Îi rog pe colegi, pe membrii Comisiei de Bugete să ia loc uh, în sală. Uh, deschidem ședința de astăzi și aș dori să o salut uh, pe doamna vicepreședinte Gheorgheva, care participă la reuniunea Comisiei de Bugete pentru a ne prezenta proiectul de buget 2017 proaspăt adoptat de către Colegiul Comisarilor. Mulțumim, doamnă vicepreședinte. În această dimineață am avut o dezbatere cu privire la primirea refugiaților, condiții de primire și controlul frontierelor externe. O dezbatere care a fost lansată Uh, cu o intervenție pe care unii ar putea o considera provocatoare a domnului uh, George, uh, George Soros, care spunea că e nevoie să mobilizăm fonduri dacă vrem să facem față în mod eficace acestei provocări imense pe care o reprezintă globalizarea. Vorbea cam de 30 de miliarde care uh, trebuie să fie finanțați uh, din resursele proprii, poate printr-o taxă pe carburanți sau prin credite, având în vedere că uh, ratele dobânzilor uh, sunt aproape de zero, dobânzilor pentru colectivitățile publice, câteodată chiar mai mici de zero. Am întrevăzut așa ce ar putea reprezenta uh, rubricile 3 și 4, pentru că doamna Calviniu a participat și ea la dezbaterea din această dimineață și ne-a uh, prezentat câteva informații care probabil că au fost uh, confirmate de către Colegiul Comisarilor. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru prezență, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a adoptat proiectul de buget în această dimineață la 9 și jumătate și mă bucur de faptul că pot participa la uh, reuniunea ședinței dumneavoastră imediat. Avem o prezentare în limba engleză, deci voi continua în limba engleză. Deși... Președintele spune că englezii sunt bineveniți la Comisia de Bugete. Uh, doamna comisar spune că nu e o problemă cu limba engleză. Mulțumesc. Contextul în care ne întâlnim astăzi este profund afectat, bineînțeles, de rezultatele referendumului din Regatul Unit. Cu toate acestea, în ce privește activitatea noastră bugetară, nu avem consecințe imediate. Dincolo de uh, datele concrete, aș dori să vă spun însă că cred că trebuie să folosim bugetul ca un tampon împotriva crizelor, ca generator de investiții, de creștere și de ocupare și ca capacitate colectivă de a ajuta statele membre Uh, atunci când se confruntă cu uh, crize foarte grave. Din capul locului, aș dori să vă spun că am continuat cu sprijinul Parlamentului European să axăm bugetul pe uh, priorități bine identificate și să folosim flexibilitatea pe care ne-ați conferit-o pentru a ne adapta la Uh, schimbările permanente în Europeană. În prezentarea de astăzi aș dori să mă refer la următoarele aspecte. În primul rând, asistența tehnică, uh, apoi să plasăm uh, proiectul de buget în context multianual, apoi să vă prezint o imagine de ansamblu a angajamentelor și a plăților, apoi să identificăm uh, prioritățile pentru proiectul de buget 2017, uh, ocupare, creștere și investiții și migrație, refugiați și criza de securitate. Apoi să vă prezint uh, cheltuielile administrative și proiectul rectificativ 3 legat de securitate și, în fine, dar nu în ultimul rând, importanța tot mai mare pe care o acordăm rezultatelor concrete și bugetul nostru axat pe rezultate. Acum, în ce privește asistența tehnică, după cum știți, Comisia e mandatată de către regulamentul CFM pentru a Uh, efectua ajustările tehnice la cadrul financiar multianual. Nu e nevoie de o procedură legislativă pentru a valida această schimbare. Acest an este însă deosebit pentru că trebuie să includem și ajustarea uh, sumelor pentru politica de coeziune. Și ajungem la o creștere totală de 4,6 de miliarde. În prețurile actuale, echivalentul celor 4 miliarde care au fost uh, incluse în uh, CFM uh, la, ca plafon. E vorba de angajamente pentru perioada 2017-2020. Există trei beneficiari principali ai acestei modificări, Spania, Italia și Grecia. Și sunt patru, um, pardon, cinci state membre care ar dori să uh, se facă o reducere, dar nicio pierdere individuală nu este suficient uh, de mare, deci e vorba doar de reduceri de uh, sub 100 de milioane de euro. Ne dorim ca fondurile suplimentare care vor merge la trele țări, cele trei țări sus menționate să țină cont de prioritățile menționate, deci migrație, um, ocupare și apoi uh, instrumentele financiare care să sprijine competitivitatea, inclusiv uh, în cooperare cu Fondul European pentru Investiții Strategice. Haideți acum să vedem cum arată proiectul de buget 2017 în context multianual. Ce putem deduce din acest uh, grafic? Uh, două mesaje foarte importante se desprind de aici. În primul rând că folosim pe deplin bugetul. Proiectul de buget 2014 uh, uh, nu este o excepție. Dacă ne uităm la bugetul de astăzi față de perioadele anterioare, constatăm foarte clar că se prevede Uh, deci, uh, um, anticipările se potrivesc cu realitatea. În ce privește angajamentele, uh, graficul merge peste plafon. De ce? Pentru că instrumentele de flexibilitate pentru angajamente sunt superioare pragurilor și avem un mesaj îngrijorător în ce privește bugetul 2017, în ce privește plățile, întârzierea uh, în derularea noilor programe ne duce să credem că vom avea uh, sume mult mai mici, respectiv 6, cu 6% sau 6,2% mai puțin bani decât anul trecut pentru uh, credite de plată și bineînțeles că ar trebui să ne îngrijoreze această realitate, trebuie să încercăm să abordăm această problemă și a, pentru că nu ne dorim să avem fluctuații sau uh, oscilații care să intervină la sfârșitul uh, acest, actualei perioade financiare. Aici avem uh, proiectul de buget în cifre. Nu o să vă torturez nu o să trec în revistă toate rubricile, veți avea ocazia să le, uh, le examinați. Aș dori să mă refer la uh, sume generale, 177,7 miliarde de angajamente și mm, plățile 134,9 miliarde de euro. Uh, care ar fi și procentele? față de bugetul din 2016, plus 4,7% pentru angajamente. Cu toate acestea, trebuie să nu uităm că a, acest procent reflectă și cei 21 de milioane de credite de angajament pe care ar, a trebuit să le uh, uh, întârziem datorită lansării târzii a actualului CMF. De fapt, e vorba de 1,7% majorare iar procentul pe care l-am subliniat înainte, deci plățile care scad cu 6,2% față de bugetul din 2016. Acum aș dori să vă prezint pe ansamblu bugetul prin uh, uh, grafice, e mult mai ușor decât un tabel. Primul uh, grafic ne arată cum uh, angajamentele cresc și plățile scad, însă vestea bună în ce privește angajamentele este că, după cum veți vedea mai târziu în prezentarea mea, noi ne uh, combin, deci ne, ne axăm creșterile în funcție de priorități. Uh, tot ce nu a fost uh, cheltuit uh, în uh, ante, în fondul în um, CFM-ul anterior uh, a dispărut în uh, cadrul actual, dar ne îngrijorează punerea în aplicare lentă a noilor programe. Și nu o să repet nu, sau uh, nu uh, am spus, uh, o să insist încă o dată, ne îngrijorează foarte mult acest aspect. Acum haideți să vedem care este mesajul principal al proiectului actual de buget e ă, deci avem mare grijă, cu mare chipzuință, vedem unde direcționăm banii. Parlamentul ne-a ajutat în acest ă, sens, ă, deci investiții, ocupare și sprijinirea crizei de securitate, migrația și refugiații, așa cum spunea domnul Artui, Nadia va prezentată puțin în avantpremieră cea de-a doua prioritate, Uh, deci evoluțiile pentru 2017. Deci, terminăm curând. E foarte important să arătăm că acest buget este plasat în cadrul noului buget, paxat nu doar pe rezultate. Și, în mod mult mai explicit, ne dirijăm atenția către performanță. Deci nu doar câți bani merg unde, ci și pentru ce. Trebuie să știm că bugetul este folosit în cel mai eficient mod posibil. Dacă ne uităm la următorul slide, referitor la creșterea locurilor de muncă și investiții, mesajul de pe acest slide este că în uh, rubrica 1A are o creștere de 11% și această creștere se resimte în fiecare componentă de la 1A în orizont 2020, plus 7,9% pentru FC, așa cum a fost creat și aprobat de noi toți, 29,5% pentru facilitatea pentru conectarea Europei, 14,7% în plus, pentru Erasmus, 16,2% și Suma absolută a acestor creșteri este de aproximativ 2 miliarde de euro, în plus care vor merge către zonele prioritare absolut esențiale pentru competitivitatea europeană. Vreau să folosesc această ocazie pentru a sublinia că implementarea obiectivelor FC, așa cum le-am convenit, au dus la generarea, într-un an, deci o treime din uh, intervalul stabilit pentru acest fond, a dus la generarea unei treimi din investițiile dorite, 107 miliarde de euro investiții. Mă bucur să spun că facem mult mai multe pentru IMM-uri. Avem 188 de acorduri pentru IMM-uri și viteza cu care folosim uh, fereastra pentru IMM-uri din cadrul EFSI este așa de mare încât va trebui să găsim modalități de a consolida această fereastră. De Deci este veste bună pentru că știm că IMM-urile sunt cele care creează cele mai multe locuri de muncă și asta vrem pentru economia noastră. Dacă ne uităm la următorul slide, aici avem un slide care demonstrează ce se întâmplă la rubrica 1B creștem angajamentele și reducem întârzierea la plăți. Și aici apare minusul despre care am vorbit. Următorul slide este foarte important ca o continuare dezbaterii anterioare și anume ce facem pentru migrație. Avem o imagine foarte grăitoare. În albastru sunt banii pe care i-am stabilit pentru utilizare în 2015 și în roșu avem ce am adăugat pentru a răspunde cererilor enorme care vin din urma acestei crize, peste dublul fondurilor care au fost uh, făcute disponibile inițial. Deci dacă ne gândim la perioada 2015-2017 plus fondul pentru trasul, trasul Africa, avem 21,7 miliarde de euro ca bani care intră în Europa pentru a ajuta statele membre, dar sunt folosiți și pentru consolidarea dimensiunii de acțiune externă, astfel încât să putem aborda cauzele de bază ale migrației pentru a ajuta pe oameni să rămână acolo unde sunt și asta sigur e cea mai bună investiție posibilă. Vreau să subliniez de asemenea că aici beneficiem de instrumentele sprijinite de Parlament, ajutorul pentru asistență umanitară Inside Europe cu 200 de milioane de euro pentru 2017. După cum știți, am uh, prevăzut 300 pentru 2017 și alte 300 pentru următoarea perioadă. Dacă trecem la următorul slide, veți avea și redarea grafică a acestor cifre, linia în roșu ne arată cât de mult uh, suntem peste ceea ce am uh, estimat inițial și încă o dată multe, multe mulțumiri Parlamentului pentru că toate acestea sunt ca urmare a flexibilității pe care ați introdus-o în perspectiva financiară. Dacă nu, nu ar fi fost posibil. Vreau să subliniez că în 2017 păstrăm și creștem puțin fondurile față de implementarea din 2016 și pentru asta trebuie să folosim marja de urgență. De ce? Pentru că marja de la rubrica 3 a dispărut O să revin imediat la acest aspect, dar vreau să vă gândiți la faptul că ajungem la același nivel, poate puțin ridicat, pentru migrație în 2017, care trebuie să fie mai uh, permisiv în ceea ce privește marja de urgență. Foarte pe scurt o să prezint ceva nou în acest buget pe 2017 și anume acțiunea pregătitoare pentru proiecte de cercetare în domeniul apărării. Subliniez asta pentru că are legătură cu ideea că securitatea în Europa ar trebui să crească din perspectiva noilor amenințări teroriste cu care ne confruntăm am văzut ce s-a întâmplat în Istanbul cu două zile în urmă. Și, din păcate, trebuie să acceptăm aceste situații ca fiind noul normal. Și asta reflectă necesitatea noastră de a construi mai multe capacități la nivelul cercetării în Europa. De asemenea, este rar când acțiunea pregătitoare este uh, una de relativ mari dimensiuni. Vorbim despre 25 de milioane de euro, din care ne așteptăm ca 15 să vină de la buget și 10 milioane să fie finanțate prin redistribuire. Și acum vreau să trec la utilizarea flexibilității. Acesta este un subiect care necesită analiza foarte atentă, pentru că acum învățăm cum să folosim flexibilitatea am absorbit deja 3 miliarde la nivelul flexibilității și 1,7 miliarde sunt pentru migrație prin instrumentul pentru flexibilitate 530 de milioane, prin marja de flexibilitate 1 miliard 160 de milioane, care să fie compensate în 2017 de utilizarea 50% din marja nealocată de la rubrica 2 și utilizarea 86% din marja nealocată de la rubrica 5. De ce e important acest lucru? Pentru că ce facem este să facem o contrabalansare în cadrul aceluiași an. Ceea ce credem noi este calea prudentă de abordat cu aceste marje de prudență, având în vedere că nu știm cu ce ne vom confrunta în următorii ani. folosim 1,3 miliarde din marja globală pentru locuri de muncă și creștere din FC. În ceea ce privește administrația, eu aș vrea să mă axez pe chestiunile cele mai importante pentru 2017, care este ultimul an în care mai putem realiza acea reducere a personalului de 5%. 1770 de locuri de muncă reprezintă cel 5%, aproape toate instituțiile vor ajunge la 5% și vreau să mulțumesc Parlamentului pentru acordul la care am ajuns anul trecut, astfel încât, cu oarecare întârziere, să reușim să ajungem la această reducere urmărită. Pentru noi, în comisie, vorbim de o reducere de 239 de locuri de muncă administrative în 2017, dar vreau să mai subliniez ceva ce faceți în comisie, lucru care mă umple de mândrie. Capacitatea de a crea uh, posibilitatea de a reloca personalul. 3, 537 de locuri de muncă au fost redistribuite pentru asta. Nu e ușor, dar am avut o evaluare foarte atentă a sinergiilor și eficiențelor pentru a vedea cum ne putem face treaba bine, însă să economisim în același timp resurse, astfel încât să îi punem pe oameni acolo unde există nevoi, în creștere. Și ne bucurăm să constatăm că mulți dintre oamenii noștri din comisie apreciază când uh, avem o cerere de exprimare a interesului pentru a trece în zonele prioritare. Întotdeauna sunt mult mai mulți care ar vrea să meargă și să facă activități, se desfășoară activități extrem de solicitante. Avem o creștere a salariilor mai mare decât anticipată pe baza metodologiei pe care am uh, aplicat anul trecut, când am absorbit un buget, acum n-am putut, a trebuit să o finanțăm și de aceea avem o creștere la rubrica 5 Când se face corecția pentru creșterea care trebuia făcută anul trecut, aceasta este 3,2%. Știm că avem o populație în îmbătrânire, deci răspunderile cu pensiile cresc, nu avem ce face, trebuie să aplicăm regulile. Avem trei presiuni suplimentare, mici, pe care vreau să le prezint limba irlandeză, a expirat derogarea, deci trebuie să creăm 13 locuri pentru irlandeză. Trebuie să răspundem cererilor pentru deplasarea personalului de la GMO în Luxemburg, datorită probleme cu asbestul de acolo și, de asemenea, avem, și asta se va vedea pe următorul slide, o decizie de a consolida securitatea instituțiilor care va duce la securitatea informațiilor persoanelor și clădirilor. Am colectat cererile din partea instituțiilor, le-am analizat cu mare atenție și am conchis că se justifică și că mai mult este o necesitate pentru noi să implementăm aceste cerințe. O să avem cheltuieli suplimentare pentru cele 14 școli europene. Avem 26.000 de copii în aceste școli și suma totală va fi 15,8 milioane. Uh, Aș încheia cu un accent pe performanță. La buget am uh, atașat un document de lucru cu acele declarații de program care vizează performanța bugetară și să vă spun cam cum procedăm, de exemplu, la Erasmus+. Plus, Vă dau un exemplu, dar poate să fie aplicat asta și în alte părți, în alte programe. În care este stadiul actual al programului, ne punem întrebarea care sunt indicatorii și care sunt datele efective, reale, care ne arată ce se întâmplă cu acest program. De pildă la Erasmus Plus, mai mult de 18.000 de proiecte, asta înseamnă peste 1,5 milioane participante și 17.000 de organizații participante. Deci ne interesează și performanța programelor uh, predecesoare și cum stăm actualmente. Deci, analizăm această performanță și vrem să ne asigurăm că în perioada actuală de uh, finanțare folosim banii în mod cât se poate de chipzuit ultimul aspect, ultima planșă din PowerPoint. Discutăm bugetul pe 2017 într-un an în care avem trei activități foarte importante de făcut, revizuirea la jumătatea parcursului, apoi modificarea regulamentului financiar, adică simplificarea sa și apoi buget axat pe rezultate. Sperăm că bugetul pe 2017 își va intra în drepturi ca atare și că vom rezista tentației de a pune totul în aceeași oală, cum s-a mai întâmplat, pentru că trebuie să ne asigurăm că activitățile continuă în flux continuu și am avut momente în istoria noastră în care a trebuit să ne reculegem, să fim calmi, cu cap limpede și concentrați. Un astfel de moment este și acum. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Mulțumesc pentru această prezentare, care este extrem de precisă, pentru că inițial ați spus că o să prezentați bugetul uh, la jumătatea lunii mai, însă dornică fiind de a avea preveziuni cât mai uh, bune, ați hotărât să ne prezentați tocmai la sfârșitul lui iunie. Ne bucurăm că ați venit la noi și nu mă îndoiesc că bugetul din 2017 va fi acel elan care ne va ajuta să revizuim la jumătatea drumului cadrul nostru financiar multianual CFM. Dau cuvântul raportorului general, nu știu, raportorilor, fiecare are câte minute. În sfârșit, eu aș dori să plec la ora 14, cel târziu dau cuvântul domnului Geier, în primul rând, ca raportor general. Aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Georgieva, für, den, für die erste Übersicht. Ähm, ich will versuchen mich kurz zu Mulțumesc pentru prevedere, uh, doamnă Gheorgheva. Voi încerca uh, să vă prezint punctul meu de vedere. Nu prea avem mult timp la dispoziție, dar m-aș bucura dacă colegii uh, să ia cuvântul ca să completeze prezentarea dumneavoastră. Bineînțeles, uh, ce putem spune pe ansamblu uh, Uh, sigur că doar de câteva ore uh, am putut vedea prezentarea dumneavoastră, deci uh, nu putem avea decât reacții foarte pe scurt la fierbinte, dar în orice caz vom aprofunda întrebările noastre în următoarele reuniuni ale Comisiei de Bugete. Ne bucură, în primul rând, faptul că Comisia s-a ocupat de uh, problemele principale uh, care figurează în liniile directoare pe care noi le-am uh, votat uh, comârșitor, noi, Parlamentul European. Ne bucurăm și de faptul că aveți uh, o analiză asemănătoare cu a noastră a situației Uh, în contextul crizei refugiaților. Doamna Calvinio ne-a prezentat uh, cifrele în această dimineață, 5,2 miliarde de euro în total la categoriile 3 și 4 uh, la rubricile 3 și 4, deci cu 100 de milioane de euro mai mult decât în anul trecut, ceea ce coincide cu solicitarea și cu așteptările Parlamentului European. De asemenea, ați menționat, doamnă vicepreședinte, și mai subliniez și eu acest lucru, că această mobilizare puternică ține cont de uh, posibilitățile pe care ni le oferă instrumentele de flexibilitate din buget Uh, de care, uh, deci pe care bugetul le are la dispoziție pentru uh, jumătatea perioadei, deci mă bucur de faptul că le-ați folosit. Acum, dacă ne uităm mai atent la cifre, constatăm că cei 57 de milioane de euro promiși, deci a treia tranșă pentru facilitatea pentru Turcia, Turcia figurează în propunerea dumneavoastră. Mă bucur de faptul că încercăm să ne ținem uh, promisiunile. Mă bucur și de faptul că statele membre între timp uh, și-au făcut promisiunile uh, și și-au îndeplinit promisiunile și că această facilitate pentru Turcia se va uh, face, deci va fi finanțată, deci 2 uh, miliarde de la bugetul european și 1 uh, miliard de la uh, statele membre și deci sperăm ca în 2017 această facilitate să fie, uh, să poată fi activată. În ce privește relația cu Turcia, uh, știți că este un subiect care mă interesează direct, ce mă interesează e ca o mare parte din acești 57 de milioane să vină din instrumentul de politică de vecinătate, dar bineînțeles să vedem uh, ce rezultate ne mai poate aduce politica de vecinătate uh, pentru a uh, ne asigura că și Turcia și se ține promisiunile să integreze mai bine refugiații. La categoria 3 Există așa numitele marjele de urgență, care provin în mare parte uh, de la categoria 2. Uh, Comisia Econ nu va aprecia acest lucru, dar ce putem uh, spune despre acest buget este așa ca un puzzle. Tăiem într-o parte și punem în altă parte. Mm, pentru că avem uh, cadru financiar multianual pe care trebuie să-l respectăm și deci banii unde sunt în uh, exces îi luăm și îi punem uh, unde e mare nevoie și deci avem așa ca un fel de mozaic <coughs> sau un puzzle. Abia aștept să văd uh, cum evoluează situația la nivel mondial, uh, să vedem dacă ne putem uh, într-adevăr uh, asuma uh, Uh, promisiunile, deci să vedem dacă putem uh, proceda așa cum am uh, promis, dar în orice caz noi nu facem acum decât să facem previziuni. Știți că în situații de urgență trebuie să luăm decizii rapide. Acum, în legătură cu categoria 4, ajutorul umanitar pentru state terțe și pentru uh, UNRWA, deci pentru un altul comisariat ONU. Dacă ne uităm la categoria 4, ne dăm seama că Uh, plățile au scăzut imens, cu minus 8,1,8%. E un uh, subiect care mă îngrijorează uh, și um, mi-ar plăcea ca Comisia să ne explice de ce a prevăzut așa o, o scădere a plăților. La 1A, propunerea îmi place, E vorba de angajamente și de plăți în cadrul politicii pentru creștere și ocupare. dacă ne uităm la marja restantă, <laughs> mi se pare puțin nostimă, pentru că 81 de milioane de euro e o picătură în ocean, dacă ne gândim la proiectele pilot și la măsurile pregătitoare ce vor face acestea cu 81 de milioane. Uh, această marjă este uh, mult sub nivelul așteptărilor noastre. Va uh, trebui să vedem dacă nu putem să, să completăm această marjă de altundeva. În orice caz, ați menționat și EFSI și aici ajung la, un, la observație pe care am uh, uh discutat-o la, uh, la ședința comună cu Comisia ECON. Mm, e foarte important ca acești bani să fie trecuți în buget. Am respectat acest lucru și uh, Parlamentul uh, este uh, răspunzător, dar noi nu suntem uh, convinși că FC va funcționa așa cum s-a prevăzut inițial. Um, e clar că cu EFSI um, ar trebui să fie finanțate proiecte uh, foarte interesante, dar în ceea ce privește uh, um, uh, proiectele care nu pot să fie finanțate din BCE, vă pot spune că am mari dubii în legătură cu ele. Deci va trebui să ne gândim dacă într-adevăr banii de la FC nu ar trebui să fie lăsați la FC până când Uh, vom obține o reacție din partea uh, BCE uh, în legătură cu toate aceste proiecte. În ceea ce privește politica de migrație și relocările, aici îmi sare în ochi o cifră, mai ales dacă e să fac comparația cu scăderea plăților la categoria 4 de care am vorbit deja. Aici, așa cum am spus, uh, sper să ne uh, furnizați explicații. Uh, la categoria 3, plățile cresc cu 35%. 3,5%. Nu e un dezechilibru, nu aș exprima chiar așa, dar dacă ne uităm la categoria 3 și la categoria 4, ar trebui să ne gândim de ce se procedează, să ne punem întrebări. Fondurile fiduciare. În ce privește obiectivele lor, la comisia noastră nu există uh, îndoieli. În orice caz, mi-ar plăcea ca statele membre să uh, se implice mai mult în aceste fonduri fiduciare. Sunt puțin dezamăgit când văd comportamentul lor actual. Uh, în ce privește sprijinul uh, politic, uh, deci, din partea statelor membre, cam 10% din uh, uh, bugetul pentru fondurile fiduciare uh, provine doar de la statele membre și nici acești 10% nu sunt respectați, deci mă dezamăgește acest uh, comportament atunci când se creează un fond uh, fiduciar, uh, când se promite un lucru, atunci aș face recomandarea ca statele membre să dubleze participarea deci uh, să dăm noi o parte și uh, statele membre să dubleze participarea lor. Dacă statele membre sunt uh, gata să facă acest lucru, aș saluta, dar în orice caz statele membre ar trebui să se angajeze minim cu o participare la aceste fonduri fiduciare. Mulțumesc, domnule raportor general. Acum raportorii pentru celelalte secțiuni, domnul Taron. Monsieur Taron, vous n'avez pas d'observation, pas de question I have no... N-aveți comentarii? Nu, niciun comentariu, domnule președinte, spune domnul Tarant. Je suggère que l'on puisse... Atunci, haideți să cerem raportorilor din umbră pe bugetul 2017 să ia cuvântul, dar pe scurt, dacă vor, și apoi doamna Gardezabal și doamna Graslă vor avea cuvântul. Domnule Mureșan, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și eu comisarului uh, și echipei de la directorul General pentru că a pus la punct acest proiect de buget într-un context, bineînțeles, uh, foarte, foarte complicat. În primul rând, iau notă de propunerea Comisiei de a folosi pe deplin uh, instrumentul de flexibilitate și marja de urgență pe care a spus că noi am acordat-o Comisiei. Da, am luptat pentru aceste lucruri în uh, contextul noului CFM până în 2020 și acum avem și mai multe provocări de finanțat de la bugetul sau de uh, luptat împotriva acestora de la buget, asta înseamnă că ne trebuie și mai mult aceste marjă de flexibilitate și atunci întrebarea este în ce măsură cadrul nostru financiar actual va putea face față efectiv acestor provocări. Și vom discuta asta când vom revizui CFM-ul. Acum discutăm însă bugetul 2017. Mă preocupă următorul lucru, dacă am alocat suficiente resurse la uh, prioritatea numită creșterea economică și crearea de locuri de muncă, pentru că am avut o criză mare, majoră anul trecut cu migranții, cu refugiații, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm starea economiei și problemele de lipsă de investiții care provin din criza financiară și economică pe care o cunoaștem, care a fost cumva adumbrită de o altă criză și mai mare a refugiaților, nu înseamnă însă că nu trebuie să luăm seama la aceste lucruri. Deci mă întreb dacă avem suficienți bani și pentru rubrica 1A și pentru rubrica 1B. A doua întrebare. Ce vom face cu rubrica 1B, cât va fi ea de bine accesată anul viitor, cât de rapid? În cazul în care nu avem suficiente alocări, Uh, angajamente și cum au scăzut plățile cu 23% la 1B, în aceste condiții mă preocupă un lucru și anume nu cumva dacă nu vom avea multe întârzieri și blocaje aici. Și vă întreb de ce la creditele de plăți au fost reduse atât de mult finanțele. Deci mă refer încă o dată la 1B. Cât privește inițiativa pentru tineri, știți bine că noi dorim ca ea să continue și cu ajustările care se impun, bineînțeles, și uh, sper că în revizuirea CFM-ului care ne așteaptă vom uh, prelungi această inițiativă și vom ști că asta va impacta foarte mult bugetul pe 2017 la capitolul 1A. Bineînțeles, trebuie să găsim soluții mm, inclusiv la revizuirea CFM-ului ca să vedem ce facem cu uh, finanțarea conectarea, facilitatea finanțarea Europei și Orizont 2020 și în sfârșit ultimul uh, aspect, bineînțeles că ne dorim ca proiectul, programul 2020 să aibă succes, însă rata de succes a scăzut la aceste proiecte de la 20 la 13%, dacă este să comparăm cu perioadele de finanțare precedente și am uh, crescut creditele uh, cu 2% față de perioada anterioară și mă întreb uh, dacă va fi suficient această creștere mică pentru a continua toate proiectele care sunt realizate sub egida Orizont 2020. Mă opresc aici, ne bucură foarte mult ce ne propuneți pentru IMM, COSME, creștere la aceste capitole, mm, pentru că de aici vin locurile de muncă, așa cum bine ați spus, și la capitolul 3 știți foarte bine că pragurile joase sunt o mare provocare, dar așa cum am spus, mă opresc aici. Vă mulțumesc! Merci. Je suggère aux intervenants. Mulțumesc. Ca să câștigăm timpul, Uh, solicit ca cei care uh, intervin să nu mai mulțumească, că am mulțumit și eu numele tuturora și să meargă direct la subiect. Domnul Debre, mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, iată un uh, document foarte inteligent și foarte bun. Și cu asta am încheiat. Bineînțeles că mă preocupă prioritățile, orientările, bineînțeles, asta înseamnă locuri de muncă, creștere plus migrație, lucruri care nu pot fi contestate, bineînțeles. Apoi sunt și eu pentru a face apel la diferitele instrumente de flexibilitate, așa cum ne sugerați. Vă mulțumesc că recunoașteți rolul Parlamentului aici. Sper, sper, subliniez că creditele prevăzute la rubrica Securitate și Cetățenie sunt suficiente, pentru că plutește o mare incertitudine aici mă refer la provocările care ne așteaptă în continuare și bineînțeles că vom urmări cu multă atenție aceste lucruri și în sfârșit îmi pun întrebări, totuși, pentru că pe mine asta mă preocupă dintotdeauna, situația creditelor de plăți, pentru că sunt convins că acest bulgăre de zăpadă continuă să fie uh, prezent, el nu va face decât să crească în perioadele următoare și noi îl tot, tot denunțăm și situația nu s-a schimbat. Ar fi bine totuși ca lucrurile să fie abordate așa mai așa cum trebuie. Domnul Maragal. Muy rapidamente. Mulțumesc, domnule președinte, foarte repede. Bun, sunt de acord. Nu spunem nimic nou sub soare aici. Business as usual. Dacă trebuie să tragem niște concluzii în ceea ce privește perspectivele revizuirii cadrului financiar pentru 2017-2020, informațiile de astăzi nu ne ajută prea mult. Și cred că ar trebui să avem o abordare prudentă. Bun. Apreciem eforturile pe care se fac pentru migranți și refugiați și așa mai departe și capacitatea de a utiliza toate posibilitățile, flexibilitățile, instrumentele financiare existente, însă să explici astăzi aici, pe lângă ceea ce am auzit azi dimineață, ne arată că există o distanță enormă între ce e posibil și ce se întâmplă în realitate. Nu spun între utopic, spun între posibil și real, pentru că ce am auzit azi dimineața e posibil și din punct de vedere bugetar, dar din păcate încă nu suntem acolo. În ceea ce privește plățile, situația este așa cum știm și această cifră este practic un anunț al unor probleme pe anul viitor. Ne indică că vom avea probleme. Uh, dar este un indicator preocupant cu privire la faptul că bugetul european nu reușește să-și îndeplinească misiunile, să fie un catalizator de creștere. Nu își activează această capacitate prin aceste programe atât cât ar trebui sau ar putea. Sigur că există întârzieri, e, sunt primii ani mandatului și așa mai departe, dar să nu uităm că aceste situații sunt practic contradictorii cu mesajele pe care ni le transmite societatea și cu nevoile acesteia. Și două întrebări concrete. Nu s-a spus nimic despre efectul asupra bugetului a COP21. Am aprobat aici niște orientări, domnul Gher a fost prezent și s-a menționat direct schimbările climatice, acordurile de la Paris, și am spus că acest lucru se va reflecta în bugetul european, dar n-am auzit absolut nimic în acest sens. Și în al doilea rând, și ultimul, în ceea ce privește FC, cam același lucru, creșterea numărului de proiecte, însă și asta nu o adresez dumneavoastră, ci conceptului și executării FC. Există un scepticism din ce în ce mai mare în societatea noastră, în țara noastră, în ceea ce privește efectul real referitor la creșterea ajutorului cetățenilor și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Jani. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule comisar, pentru prezentare. Am două întrebări, foarte rapid. În primul rând, mă alătur solicitărilor de explicații pe care le-au făcut colegii cu privire la această mare scădere în plăți, acest decalaj și impactul care poate să existe la nivelul plăților bugetare. Și concret, din tabelul dumneavoastră văd că la rubrica 1B, cea referitoare la politica de coeziune, care a suferit o mare reducere, dacă într-o perioadă în care în Europa există mari inegalități între state, între cele din centru și cele de la periferie, mă întreb dacă nu este riscant și dacă această abordare așa fermă pe politica de coeziune care avantajează cel mai mult statele din Europa, estul Europei n-ar putea fi interpretat și ca un semnal politic pentru a pedepsi anumite state care au avut uh, poziții contradictorii, să spunem, cu Comisia. Mă refer în preceial la Ungaria și la Polonia. Și a doua întrebare are, regătere, are legătură cu slide-ul 15, unde se vorbește despre 35 de agenți de securitate în plus înarmați în interiorul Parlamentului. Ne puteți da detalii? Pentru că raportul aprobat de Parlament vorbea despre autoritățile locale care să se ocupe de securitatea în Parlament, cele care oferă găzduirea Parlamentului și oricum nu se vorbea despre personal armat la locul de muncă. Mulțumesc! Merci, Madame Grasleu. Mulțumesc, doamna Grasleu. Vielen Dank. Ich möchte einige Fragen stellen, zum Beispiel zu... Aș dori să pun câteva întrebări în legătură cu ajustările tehnice. Cât uh, au câștigat uh, Italia, Spania și Grecia și care uh, sunt cele cinci state membre de care, care spuneați că trebuie să piardă? A doua întrebare. Uh, câți uh, bani vor fi alocați uh, pentru instrumentele financiare și care e raportul față de anul trecut? aș dori să mă refer la un al treilea aspect, Brexitul uh, e o realitate, ceea ce mi se pare că ar fi foarte important uh, să vorbim și despre consecințele bugetare. Întrebarea este cum uh, vor arăta aceste consecințe bugetare sau cum ni se vor comunica aceste schimbări. M-ar interesa situația funcționarilor britanici. Al patrulea punct cheltuielile administrative. Aici uh, observăm uh, o majorare și nu înțeleg de ce se prevede așa o majorare, pentru că avem o nouă metodă, așa ne-ați spus, și nimeni uh, nu știe cum funcționează această metodă. Ar fi cinstit să ne explicați cum se aplică metoda, de unde deci vin aceste majorări și aspectul 5, de ce această Uh, pentru această uh, agenție interguvernamentală se plătesc 15 milioane suplimentare. De ce? Mulțumesc, doamna Garia Zaval. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii cu privire la acest buget, care, ca și întrebările mele, sper să fie unul temporar și sper că revizuirea cadrului financiar va avea un impact asupra bugetului pe 2017. Probabil în prezentarea dumneavoastră ați introdus și bune și rele, fără a ști care va fi exact acest cadru financiar, dar e clar că avem nevoie de o revizuire a lui, pentru că nu avem bani pentru a asigura finanțarea tuturor priorităților prevăzute pentru 2017 și apoi până în 2020. Comentarii cu privire la aspecte care mi-au tras atenția. Este adevărat că rubrica 1 a crește, urmărind programarea financiară, dar e adevărat și că nu există nimic de nou și de concret și că ne rămân doar 80 de milioane de euro. Nu avem cum să recuperăm în niciun fel ceea ce am lăsat la Orizont 2020 sau la Facilitatea pentru Conectatea Europei sau COSME pentru planul de investiții. Un alt aspect care mi-atrage atenție este planul de garanție pentru tineri. Știu că comisia se așteaptă să se facă o evaluare, dar trebuie să existe totuși un plan de ocupare a forței de muncă în orice loc. Fie că am avut modificări sau altceva, dar trebuie să existe un plan de ocupare european și în plus trebuie alocate fonduri. Deci trebuie introdus și acest lucru acolo. Apoi, rubrica 1B. Mă alătur celor spuse de doamna comisar. E foarte preocupant că nu se folosesc în prezent fondurile programate în această rubrică, din două motive. Pentru că nu se utilizează fondurile acum și pentru că trecem la problema plăților la finele cadrului financiar. Eu cred că partea care ține de refugiați este partea care necesită eforturi importante din partea Comisiei și a bugetului, dar întrebarea este ce se întâmplă cu planul de investiții externe, plan pe care îl vrem pentru acțiunile în afara UE, planul Juncker două sau trei planuri Juncker, pentru că nu mai știu cum se numesc. În orice caz, acum nu se prevede finanțarea acestuia în acest buget și, cum spuneam la început, nici nu sunt bani de unde să se finanțeze. Vom finanța și acest plan de acțiuni externe cu o altă redistribuire, cum a trebuit să facem și cu actualul plan Juncker. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vacov, ultima intervenție. Thank you, Mulțumesc! Foarte pe scurt. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei vicepreședinte pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și pentru mesajul politic puternic care ne spune că vor crește angajamentele cu 4,6 miliarde pentru politica de coeziune până în 2020. Este exact contrarul a ceea ce s-a spus că politica de coeziune va fi ucisă. Avem 100 15 posturi care nu au fost renoite la comisie. Felicitări comisiei. Și vă mai întreb ce se întâmplă cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare care ne așteaptă, cum le veți aborda pentru ca structura personală de la comisie să nu împieteze asupra rezultatelor. Mulțumesc foarte mult! Uh, și mă bucur foarte mult că acțiunea pregătitoare pentru cercetare și în domeniul apărării a fost menținută și mă mai bucur și pentru Erasmus Plus, care și aici a, a fost suplimentat. Să nu ezităm asta pentru că pentru europeni Erasmus este de mare, mare rezonanță. Doamna președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care, care au adresat întrebări și au făcut comentarii mai cu seamă raportorului, care a petrecut ceva timp reflectând la propunerile mele de ieri, împreună cu echipa sa, dar aș merge direct la întrebările care au fost adresate. În primul rând, ce privește facilitatea pentru Turcia, care este stadiul actual și unde merg banii? Ei bine, de unde vin banii și unde se duc? Vestea cea bună aici este că statele membre au depus aceste asigurări pentru contribuțiile lor și asta este o lecție pe care o putem învăța pentru viitor. Cam așa trebuie să acționăm atunci când vrem să combinăm fonduri de la bugetul european cu fonduri de la statele membre. Să avem așa o marjă de certitudine și este foarte clar că fondul fiduciar și colectarea de fonduri făcută astfel presupune ca statele membre să uh, răspundă acestor solicitări și asta în mod cât se poate de sigur. E bine, acest mod de fond fiduciar nu va avea sorți de izbândă dacă nu va exista și o marș de certitudine și siguranță. Nu aș dori să vorbesc despre structura juridică a acestei, uh, acestui fond pentru Turcia, dar trebuie să ne asigurăm că avem un cadru cât se poate de bun cu aceste promisiuni și cu aceste onorare ale promisiilor. Apoi, ați vorbit despre instru- instrumentul uh, IPA, despre ajutorul pentru umanitar și pentru ODA, de asemenea bani de la stabilitate care vor merge la alte, la alte priorități. Angajamentele până acum sunt destul de mari, însă nu s-au livrat decât 150 de milioane sau s-au acceptat. În această facilitate pentru Turcia avem o inovație foarte interesantă pentru că sprijinim de pildă identitatea digitală pentru refugiați. Și, de fapt, de acolo merg bani pentru chirie, pentru hrană și așa mai departe, pentru fiecare refugiat și asta a simplificat foarte mult modul în care ajutăm oamenii și este un mod mult mai demn de a-i ajuta pentru că oamenii, odată ce privesc această sumă, sunt în mod, să zic, mai sigur, mai demn capabil să cheltuiască acești bani. E vorba de un card de credit pe care l-am uh, gândit. Dacă m-aș fi gândit, aș a fi adus acest card aici să vă arăt cum va arăta această card pentru refugiați. În ceea ce privește plățile, știm că această problemă revine mereu. Scăderea plăților la capitolul sau rubrica 4 e datorată unui motiv. Anul trecut aveam o întârziere mare la plăți, la facturi. Acum nu mai avem asta. Și pare că reducem plățile la rubrica 4. La asta e doar o aparență, nu este adevărat. Noi avem exact nivelul de plăți necesar, însă nu mai avem acele întârzieri uh, la plăți pe care le-am cunoscut anul trecut. Când vorbesc despre FC, sunt de acord trebuie să avem date și dovezi foarte clare a, ale caracterului adițional al EFSI. Această analiză este în curs, ea nu este, deci finaliză. Haideți să vă dau o uh, analiză preliminară. Pentru acest EFSI, garanția inițială este foarte importantă ca apoi ea să declanșeze finanțare ulterioară de la bănci, mai ales, pentru că aici riscul este cel mai mare. Cât privește partea de investiții, se pare că multe obstacole nu sunt de natură financiară, adică ele sunt mai mult obstacole administrative care sunt puse în calea proiectelor. Însă sunt de acord cu domnul Geier să vedem ce facem cu această adiționalitate, să fim atenți ca ea să existe. Apoi, cred că v-am răspuns la ce m-ați întrebat despre fondurile fidu fiduciare. Până acum este cam dezamăgitor uh, ce se întâmplă, însă poate că ar trebui să le abordăm altfel cu niște angajamente scris, bătute în cuie, legate de banii care sunt, sunt uh, dați și să punem mai multe presiuni asupra statelor membre, pentru că nu întotdeauna statele fac ceea ce trebuie să facă. Apoi, mi s-a pus o întrebare legătură cu acele resurse pro-creștere. Haideți să compar între 2007 și 2016. În 2007 aveam 47,4 uh, angaja- miliarde angajamente pro-creștere și ocupare. Anul trecut 69 de miliarde anul trecut. Deci este foarte clar că față de aceste date, anul ăsta am crescut. Inițiativa pentru tineri, într-adevăr, încă nu a fost analizată sau nu a fost evaluat acest program, însă creșterea globală a bugetului pentru creștere și ocupare este o creștere substanțială, pentru că, într-adevăr, statele membre au investit banii și asta pentru a obține mai multe locuri de muncă. Asta se vede. De asemenea, sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu acele întârzieri și facturi neonorate, această chestiune poate să revină în actualitate. Sunt de acord, și, de acord și atunci trebuie acum să facem ceva pentru a accelera cheltuirea banilor. În caz contrar, ne vom trezi din nou în situația pe care am cunoscut-o în 2014. Vești bune și vești proaste. Vestea bună este că una dintre principalele cauze pentru întârzierea în programe se referea la certificarea din partea autorităților naționale. Se pare însă că acum acest lucru s-a încheiat, s-a terminat. Vestea cea proastă și, de fapt, nici nu știu dacă proiecțiile pentru plățile în 2017 vor fi îndeplinite aici, pentru că, bineînțeles că vor sosi facturile, trebuie să le vedem ca să înțelegem dacă ce s-a proiectat, ce s-a planificat, chiar se va și întâmpla. Doamna Lugeva încearcă să-și găsească notițele. Avem probleme în ceea ce privesc, uh, privește acest capitol al uh, cetățeniei. Vom monitoriza situația Probabil că și la sfârșitul anului vom mai face niște ajustări, vom vedea ce se va petrece și vom vedea ce ne lipsește după caz. Cât privește angajamentele și plățile, diferențele între aceste aspecte. Vestea bună este că această chestiune a fost ridicată la cel mai nivel, înalt nivel politic în statele membre. Deci, cumva, lumea s-a trezit și a înțeles că după ce s-a încheiat uh, vechile perspective financiare, nu mai există indulgență față de autoritățile care trebuie musai să absorbe aceste fonduri. Bineînțeles că pot să uh, duci uh, calul la păscut, nu poți să-l obligi să paște, să pască. Este foarte clar că uh, vom face totul ca obiectivul scontat să fie îndeplinit cât se poate. Bineînțeles că se poate discuta pe îndelete legătura dintre buget și generarea de locuri de muncă și de creștere economică. Eu înțeleg cât de urgentă este situația și cât de urgentă este uh, monitorizarea unui buget care să pună accentul pe, într-adevăr, ce se poate face pentru creștere, pentru ocupare și chiar și aici sunt acestea noile locuri de muncă pe care ne dorim, sunt ele bune, de asta avem nevoie, sunt ele durabile. La schimbările climatice, îmi pare rău că nu l-am menționat, avem acea țintă cu 20%. Vestea cea bună este că avem o, creș- o creștere cu 20,5%, bugetul așadar prezintă acest aspect, se poate monitoriza și cât privește urm, urm, COP21, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă după, contează numai dacă uh, ne respectăm angajamentele. Deci, dacă facem ceea ce am spus că o să facem. Plățile, acum, de ce avem aceste probleme? Se tot solicită explicații, înțeleg acest lucru. V-am spus că au existat niște întârzieri administrative la semnarea cu autoritățile de management și de certificare și asta pe multe programe. Cred că mai este o cauză. Statele membre s-au concentrat așa de mult pe 2007-2013, pe această perioadă, ca să nu piardă banii de acolo, încât au uh, acordat prea multă atenție acestor aspecte și mai puțin celorlalte programe. Noi dorim să existe o simplificare pentru a asigura o absorpție a fondurilor mai rapidă. Sperăm că eforturile noastre vor da roade. Privitor la țările de coeziune pe care le-ați menționat, există niște reduceri la uh, plăți și poate că aici e vorba de un fel de pedeapsă care li se aplică acestor țări. Nu, nici de cum. Dorim ca aceste țări să cheltuiască acești bani. Dar dacă țările vin anul viitor și se prezintă la noi, eu sunt prima care o să spună să avem un buget uh, rectificativ și să accelerăm plățile la aceste țări. Este bizar pentru un comisar pentru buget uh, că nu avem nici măcar suficiente, suficiente facturi de plătit, nu le-am primit. Să sperăm că lucrurile se vor schimba. Acele 35 de agenți de securitate suplimentari care sunt de fapt ceruți de Parlament pentru că aici, înăuntru Parlamentului, autoritățile belgiene nu pot ele să uh, ofere nivelul de securitate necesar. Pot să facă securitatea în afara clădirii Parlamentului, dar nu înăuntrul acesteia. Eu zic că discutați asta la nivelul Parlamentului, la vârf, pentru că noi facem ce ni s-a cerut, ni s-a cerut de la Parlament să onorăm uh, aceste lucruri pentru uh, securitate. Cât privește ajustările tehnice și cine are de pierdut și cine are de câștigat, cele cinci țări care vor avea bani mai puțin sunt Cehia, Estonia, Suedia Slovacia și Croația? Cu semnul întrebării. Croația, deci. Cea mai mare sumă, uh, Republica Cehă, 99 de milioane și cea mai mică sumă, 17,7 milioane pentru Suedia. Celelalte țări sunt între cele două uh, extreme. Croația 43, Slovacia 59 de milioane pierdute. Mm, de obicei, deci vorbim despre sume destul de rezonabile. Așa cum am spus, voi dori să lucrez cu țările net beneficiare pentru a mm, lucra împreună pentru locuri de muncă, locuri de muncă pentru tineri, să vedem criza migratorie, cum poate fi ea abordată, deci să ne concentrăm într-adevăr pe zonele prioritare, cât privește instrumentele financiare. Noi facem ceea ce am spus că o să facem, adică o mică creștere la Cosme și o mică creștere care să meargă la EFSI. Nu este uh, o schimbare enormă, așa cum a spus doamna uh, Gresle. Brexitul. Uh, Regatul Unit continuă să fie membra Uniunii Europene și până când nu vor pleca din Uniunea Europeană, au drepturi și obligații ca orice membru și deci contribuie la buget. Dacă presupunem, și bineînțeles că nu putem să presupunem mai nimic, dar dacă ar fi să ne gândim la un calendar și spunem că articolul 50 e declanșat peste câteva luni și vor exista acei doi ani pentru a finaliza procesul de ieșire, atunci ne trezim la sfârșitul acestui cadru financiar multianual și vom vedea ce se va negocia. Nu știm ce, nu putem să spunem acum, astăzi, nimic, nici că ar fi vreun impact zero, nici că la un moment dat nu o să fie vreun impact. M-ar surprinde dacă nu cumva la revizuirea și toată parcursului nu ne vom pune această întrebare, mai ales dacă nu știm care sunt intențiile Regatului Unit. As a net payer, în calitate de contributor net, Regatul Unit contribuie cu aproximativ 5 miliarde de euro anual. Sunt uh, pe locul 8, 77 de euro pe cap de locuitor. Franța este cam la 89, Germania 120 aproximativ. Sunt un contributor important și deci va fi o problemă, sigur. În ce privește pensiile și obligațiile de pensie, uh, ele sunt uh, adoptate la mod colectiv. Când, uh, să zicem, un nou stat, Bulgaria, se aderă la Uniunea Europeană, există uh, obligații în ceea ce privește pensiile uh, care trebuie să fie respectate, inclusiv a celor care au intrat la pensie înainte de aderarea Bulgaria. Toate acestea trebuie să fie discutate însă în cadrul negocierilor. Nu vreau să mă antepronunț acum. În ce privește cheltuielile, majorarea se datorează uh, noi metodologii care se bazează pe uh, Uh, creșterile salariale din 11 uh, state membre. Am prevăzut o creștere de 1,2%, dar această metodologie este, se aplică automat. Noi nu avem nicio uh, marjă, deci această majorare a ajuns la 2,4%. Nu anticipasem această creștere, deci va trebui să o absorbim și al doilea motor uh, sau al doilea factor important este uh, numărul mare de persoane care ies la pensii. Deci, iată, uh, pasivele în domeniul pensiilor vor fi tot mai mari. Și vă pot spune acest lucru pentru fiecare subiect care nu are de face cu salariile. Uh, am introdus tăieri orice, la orice post bugetar, deci tot ce nu este salariu am uh, introdus uh, tăieri. Problema e că tăierile acestea nu pot compensa sau contrabalansa uh, punerea în aplicare uh, sau uh, efectele aplicării formulei de salarii. Revizuirea la jumătatea bilanțului, bineînțeles, este un proces separat, se întâmplă în același an, să vedem însă ce ne va duce. Probabil că nu vă va surprinde să auziți de la mine că revizuirea la jumătatea parcursului e un procent, anul 2017 și bugetul pentru acest an uh, e altceva, deci haideți să negociem uh, de bună credință cât putem mai bine. Sunt de acord că Uh, nu se prevedea, prevedea ca 1A să crească, dar realitatea e că a crescut, însă ce vă pot spune este că nu ne-am atins de investiții în creștere și ocupare în pofida uh, presiunii imense exercitate în urma crizei migrației. Și în acest punct nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu cred că este business as usual. Noi am încercat să aplicăm uh, flexibilitatea pe care ne-ați oferit-o în mod cât mai disciplinat iar în ceea ce privește tineretul, inițiativa pentru tineret, da, sunt de acord că trebuie să facem mai mult, dar aș mai sublinia că în toate programele ar trebui să vedem cum putem folosi mai bine banii disponibili pentru a ajuta pe tineri. Nu se poate să avem doar un program pentru tineri. Uh, trebuie să folosim tot ce avem la dispoziție pentru a-i ajuta. În ce privește structura comisiei, da, într-adevăr, încercăm să avem mai multe sinergii, să uh, reducem fragmentările, să avem mai multe interacțiuni între serviciile, astfel încât să permitem uh, colaboratorilor noștri să se axeze pe priorități. După cum vă dați seama, de fiecare dată când uh, se fac schimbări, nu e ușor pentru colaboratorii noștri, dar încercăm să facem să, tot ce putem pentru a ajuta pe angajații noștri pentru a face față schimbărilor. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult pentru că preluați președinția și mulțumesc pentru angajament și pentru implicare. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, pentru prezență. Mulțumim pentru prezența la comisia noastră, pentru a ne prezenta proiectul de buget și pentru faptul că ne-ați răspuns la uh, modul cât mai detaliat. Dragi colegi, data viitoare vom avea un schimb de vederi pentru proiectul de buget la ședința următoare a Comisiei de Bugete, care va avea loc în 4 iulie, de la ora 19, uh, mi s-a spus, 19 și jumătate la Strasburg. Uh, suspendăm ședința. După cum spuneam, în 4 iulie ne întâlnim la Strasburg. Mulțumesc!